vom semna miercuri, alături de președintele Consiliului, cinci acte legislative adoptate în, în procedura legislativă ordinară. Uh, toate titlurile vor fi incluse în, în uh, procesul verbal al acestei ședințe. Uh, pentru uh, ordinea de zi de astăzi uh, nu au existat niciun fel de propunere de schimbare. Marți însă s-a stabilit că raportul domnului Igor Șoltes cu privire la nominalizarea unui membru maltez în Curtea de Conturi nu va mai putea fi votată din pricina faptului că audierea candidatului nu a mai fost, nu a mai avut loc. Prin urmare, perioada de două luni stabilită în regulile de procedură a fost prelungită termenul uh, stabilit pentru numirea unui uh, membru al Curții de Conturi. După aceea, GUE și uh, socialiștii și democrații, tot uh, pentru uh, marți, au uh, cerut o adăugire pe ordinea de zi a ședinței de după amiază. Este vorba despre solicitarea unei declarații a Consiliului și Comisiei cu privire la dezvoltările, evoluțiile din Polonia. Uh, această dezbatere ar trebui să fie încheiată cu o rezoluție. Doamna Spinelli are acum cuvântul. Già deciso nella conferenza Așa cum s-a decis deja în uh, conferința președinților, solicit în uh, numele grupului meu ca marți să se discute încă o rezoluție privind situația statului de drept în Polonia. Între timp, Comisia a exprimat un aviz uh, preocupat în legătură cu respectarea statului de drept în această țară, ca și Comisia de la Veneția, pentru că Tribunalul Constituțional este în continuare paralizat legi noi sunt pe care de a fi adoptate în legătură cu lupta împotriva terorismului, supravegherea internetului, mass media și avortul. S-a hotărât să se verifice dacă aceste legi sunt coerente cu uh, legislația europeană într-o a doua rezoluție. Cred că acest Parlament va fi de acord că imediat după Brexit democrația este principalul, este principalul element de apărat în Uniunea Europeană. Toți trei cei trei piloni ai democrației uh, constituționale, sufragiul uh, universal și statul de drept și separarea puterilor în stat sunt la fel de importanți. Uh, deci nu e vorba de faptul că um, ne implicăm în chestiunile interne unui stat membru. E vorba de principii comune uh, pe care îi sprijinim cu toții în momentul în care am semnat tratatele, mai ales articolul 2 și articolul 6. Dacă guvernul polonez și alte guverne din viitor sau din prezent, și mă gândesc aici la Ungaria sau uh, uh, la ultimele alegeri din Austria, consideră că aceste principii încalcă suveranitatea acestor țări, însăși ordinea constituțională a Uniunii Europene ar trebui rediscutată. Mulțumesc, domnule președinte. În numele solicitării vorbește acum domnul Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul acestui an, mai exact pe 19 ianuarie, am avut o dezbatere în acest Parlament în ceea ce privește situația din Polonia, cu prezența doamnei prim-ministru și o mare majoritate din deputați și-au exprimat neliniștea în ceea ce privește dezvoltarea uh, recentă a acestor evenimente la nivel constituțional și care sunt considerate a fi, uh, de către multe persoane, a fi incompatibile cu principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Europene și susținem faptul că Comisia Europeană trebuie să lanseze un dialog cu guvernul din Polonia, scopul fiind să se obțină respectarea acestor norme. Comisia pe data de întâi luna trecută a aprobat o, un aviz prin care își exprima preocuparea și îngrijorarea în ceea ce privește rezolvarea acestor probleme, mai ales în ceea ce privește numirea judecătorilor la Tribunalul Constituțional și eficiența muncii acestui tribunal, tocmai pentru a controla constituționalitatea normelor ce sunt în momentul de față adoptate în Polonia. Și a abordat de asemenea și alte subiecte care îngrijorau Comisia Europeană. Eu cred că acesta este un motiv suficient ca să nu mai venim după șase luni de zile să reevaluăm situația și să cerem Comisiei să ne prezinte încă o dată un raport pentru această situație. Trebuie să vă semnalez faptul că Parlamentul nostru a negociat în Comisia Libe în săptămânile trecute o moțiune de rezoluție care a fost deja adoptată de către diferite grupuri politice, printre care chiar și acele grupuri politice care la conferința președinților au refuzat ca acest punct să figureze pe ordinea de zi. Acum, în consecință, poziția mea și a grupului meu este ca acest subiect ar trebui să fie înscris pe ordinea de zi a lucrărilor noastre în această săptămână. Domnul Cernețchi, pentru a vorbi uh, împotriva acestei uh, solicitări. Haideți să mai fac și Doamnelor și domnilor, sunt uh, uimit de această solicitare, dar și de justificarea dată. Săptămâna trecută, la conferința președinților, s-a indicat faptul că nu va exista vreo dezbatere pe tema aceasta și toată lumea era reprezentată bine la această conferință a președinților. Uh, Subliniez faptul că în Polonia nu se întâmplă absolut nimic care ar putea să justifice o nouă dezbatere pe tema situației din Polonia. Am avut deja cu două luni și jumătate în urmă o dezbatere pe tema aceasta. Prin urmare, consider că a impune această dezbatere care este de altfel uh, considerată de către polonezi și nu doar ca fiind o implicare în afacerile interne, deci a solicita această dezbatere ar fi o mișcare contraproductivă. Mai întâi de toate ar trebui să-l ascultăm pe domnul uh, Timmermans, nu-i așa, care spunea până la urmă că Polonia trebuie să-și rezolve singură uh, problemele. Există de, deja negocieri între Polonia și uh, instituțiile Uniunii Europene a impune o astfel de dezbatere, a face o asemenea propunere chiar după Brexit, ar fi până la urmă perceput ca fiind ceva nepotrivit, ar fi o, uh, un nas al Parlamentului European băgat în afacerile naționale. Date fiind cele petrecute în Regatul Unit, vă rog să nu sprijiniți această solicitare. Nu trebuie să punem la zid uh, o țară atât de importantă pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Domnule Verhofstadt, punct de procedură. To make a proposal. Aș avea o propunere. Cred că e prea ușor să spunem că nu putem vorbi despre Polonia din cauza Brexitului. Atunci putem să și plecăm acasă, nu mai putem vorbi nimic, despre nimic. Eu cred că e momentul să vorbim despre Polonia, dar poate nu acum, pentru că Comisia încă își face studiul, uh, deci această evaluare a Comisiei este în curs și propunerea mea este că putem decide astăzi să includem această dezbatere pe ordinea de zi din septembrie. Până atunci Comisia își va fi făcut evaluarea uh, și acum putem decide, deci, să punem pe ordinea de zi a plenarei din septembrie această dezbatere și atunci ne vom grăbi și uh, vocea noastră va fi mai bine auzită atunci în Polonia. Domnule Verhofstadt, asta este o nouă solicitare, nu-i așa?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 ordinea de zi pentru septembrie trebuie să fie decisă de conferința președinților. Deci solicitarea dumneavoastră ar trebui să fie schimbată în așa fel încât să sune ca și cum ați cere conferinței președinților să pună pe ordinea de zi a sesiunii din septembrie acest, această dezbatere. Îi întreb uh, pe cei care au înaintat cererea dacă sunt de acord cu solicitarea domnului Verhofstadt. Doamnă Spinelli, care este decizia dumneavoastră? Să votăm în, întâi uh, cererea dumneavoastră sau compromisul fără hofstadt. Eu consider că acest compromis este unul bun pe care l-am putea accepta, dar totul deci, uh, este decis de dumneavoastră până la urmă. Vreau să votăm acum solicitarea noastră. Bun. Atunci, Vă rog să dați dovadă de înțelegere. Votăm întâi cererea Spinelli, care a fost uh, depusă până la urmă la timp. Nu putem să nu votăm această solicitare. Nu, doamnă Verhofstadt, îmi cer scuze. Doamnă Harms, aveți cuvântul. Consider că suntem într-o situație foarte dificilă. Experiența pe care o am eu, bazată pe vizitele pe care le-am făcut în Polonia, două vizite au fost, am discutat cu universități, cu politicieni de toate culorile politice și aceste vizite mi-au arătat că, într-adevăr, există mare interes vis-a-vis -vis de discuțiile purtate în Parlamentul European. Dar există un interes special în rândul pro-europenilor și anume pro-europenii din Polonia își doresc ca uh, Parlamentul European să nu se certe pe tema când anume va vota ceva. Pentru că îmi doresc ca acești pro-europeni, aceste mișcă, mișcări democratice din Polonia să rămână alături de noi, pentru că eu consider că aceste, acestea luptă pentru valorile și principiile noastre, deci pentru că prețuiesc atât de mult aceste mișcări, mi-aș dori ca Parlamentul European să fie cât mai unit. Știu că pe dumneavoastră nu vă va convinge asta, mă uit însă la domnul Weber și la grupul PPE. Eu consider că dacă am putea să ajungem la un consens asupra lunii septembrie ar fi mai bine și pentru noi, dar și pentru pro-europenii din uh, Polonia. Domnule Weber. Domnule președinte, stimați colegi, tocmai uh, Poziția noastră solidă pe tema Polo- Poloniei ne-a ajutat în ultimele săptămâni și luni. Le mulțumesc tuturor colegilor care s-au implicat în această poziție ă, cristalizată. Dacă îi lăsăm pe colegi să-și facă treaba, dacă le permitem comisiilor ă, ă, Parlamentului European, dar și Comisiei Europene să își facă treaba, atunci cred că am de servit mai bine Polonia și mișcările pro-europene de acolo. Prin urmare, sprijin propunerea lui Guy Hofstadt. Dar eu o întrebasem, sau i adresasem o întrebare doamnei Spinelli, ea își dorește să votăm solicitarea ei, uh, vot prin apel nominal, nu avem altă mm, alternativă decât să votăm uh, propunerea făcută de către GUE, propunerea de modificare a ordinii de zi pentru marți. Deci, uh,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 Atunci avem uh, solicitarea domnului Verhofstadt, care uh, cerea sau recomanda grupului uh, sau conferinței președințelor să pună acest subiect pe ordinea de zi, cine pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă așadar această propunere pentru sesiunea din septembrie. Nein, das ist ganz klar. Nu, e clar adoptat. A fost evident Dacă nu aveți altceva de făcut, uh, bun, atunci votul s-a deschis. Uh, votul s-a închis. Vai, foarte strâns rezultatul. So, wir kommen jetzt Trecem acum la ziua de miercuri. Socialiștii și democrații au cerut o declarație a vicepreședintelui Comisiei, înaltul reprezentat pentru afaceri externe, pe tema noile inițiative legate de procesul de pace din Orierul, Orientul ap- apropiat. Acest, această declarație ar trebui să fie al doilea punct de pe ordinea de zi a după amiezei, după declarația președinte a, a vicepreședintelui, după declarația președ, precedentă, îmi cer scuze. Domnul Guerrero Salom ale cuvânt. Gracias. Gracias muchas, señor presidente. Mii de mulțumiri, domnule președinte. Grupul nostru politic e de părere că au existat evenimente recente referitoare la procesul de pace în Orientul Mijlociu. Uh, au existat propuneri franceze care au fost uh, urmate de un raport din partea quartetului care merită ca o eventual doamna înalt reprezentant să facă o declarație și o evaluare a situației Uh, în momentul de față. Cu atât mai mult cu cât Parlamentul European a avut posibilitatea de a asculta reprezentanții din partea Israelului, din partea Palestinei și cred că acum putem să colaborăm în așa fel încât aceste negocieri să poată avansa. Vrea cineva să motiveze această cerere, să vorbească în favoarea ei? Domnul Schiliotis. Ne, gine, brother, Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, situația din Orientul Mijlociu um, se află într-un punct critic. Președintele Israelului și uh, în cel al Palestinei au venit aici, în Parlamentul European, Așa că eu cred că trebuie să avem o dezbatere și să ascultăm care este poziția Comisiei Europene, pentru că trebuie să sprijinim procesul de pace. Dacă nu se fac progrese în procesul de pace și nu se pune capăt ocupării Palestinei pentru a permite crearea unui stat palestinian care să coexiste în mod pașnic cu Israelul, situația va continua să fie una critică și grupul GUE-NGL de aceea sprijine această propunere a socialiștilor și democraților. Mulțumim. Vrea cineva să vorbească împotriva? Nu? Atunci votăm. Vă rog să ridicați mâna dacă sunteți de acord cu solicitarea. Cine e împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Votul s-a deschis. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a închis. Der Antrag ist Solicitarea se adoptă. Ordinea de zi va fi modificată în consecință. Prin urmare, vom avea această, această declarație a vicepreședintelui Comisiei ca punctul numărul 2 de pe ordinea de zi a după amiezei de miercuri. După aceea, grupul PPE a cerut uh, înlocuirea dezbaterii privind Bahreinul de joi cu o dezbatere privind uh, atacurile din uh, Bangladesh. Doamna Gardini a retras această solicitare, dar conform regulilor de procedură ar trebui să sau mă întreb dacă ar trebui să votez în cazul în care cineva, cineva ar dori să adauge această solicitare solicitare. Nu văd că nimeni nu-și dorește schimbarea ordinii de zi de joi. Prin urmare, ordinea noastră de zi pe săptămâna aceasta a fost uh, deja stabilită. Trecem la raportul Gardini, limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră. Îi dăm mai întâi de toate cuvântul doamnei Gardini.